Și acum ajungem la explicațiile de vot. Start with the explanation of votes that could not be taken yesterday. Începem cu cele care n-au putut fi făcute ieri și după aceea continuăm explicațiile de vot pe punctele votate astăzi. Și dacă le avem în engleză... first item... primul punct este moțiunea privind o rezoluție referitoare la situația din Marea Mediterană și necesitatea de a avea o abordare holistică uh, față de imigrație. Are cuvântul domnul Luca, un minut. Domnule Luca. The next speaker is... Are cuvântul doamna Gil. Ms. Jill, you have the floor. Aveți cuvântul, doamna Jill. The next speaker is Mrs. Ferrara. Următorul vorbitor este doamna Ferrara. Mulțumesc, doamna președinte problemele referitoare de la uh, fluxurile migratorii care țin de Mediterana ar putea fi soluționate și combătute cu o mai mare eficacitate și cu un sprijin mai generos al Uniunii Europene în acest sens. Vorbim de obiective ambițioase și trebuie că ele să fie atinse. Este vorba de asemenea de intenția de a evita astfel tragedii din Mediterana și în același timp de a vedea care sunt căile legale de acces. Trebuie să dezmembrăm organizații infracționale în acest sens și de asemenea să asigurăm respectarea drepturilor și demnității umane. Să revizuim legislația europeană în domeniu și îndeosebi regulamentul parlamentul de la Dublin și de asemenea, în același timp să uh, răspundem solicitărilor imigranților, să facem controle riguroase în legătură cu modul în care se cheltuiesc banii pentru migrație și azil. Acest aspect din urmă este unul fundamental. În Italia este în derulare o anchetă în legătură cu speculațiile care s-au făcut cu fondurile uh, destinate imigranților, pentru că s-a, des- descoperit că există o legătură îngrozitoare între cei care se ocupau de acești bani și crima organizată. De asemenea, ne dorim ca Uniunea Europeană să facă și asta cât mai repede cu putință, să lanseze o discuție pentru a uh, relansa această dezbatere și de aceea doresc să menționez propunerea de rezoluție. The next speaker is, uh... Acum are cuvântul domnul Șulță. Stimată doamna președintă, stimate colegi, stimați colegi, situația imigranților în jurul Mării Mediterane este tot mai gravă conflictul uh, declanșat de statul islamic în uh, Siria și în uh, Irak, dar și situația dramatică din Africa, determină tot mai mulți oameni să se îndrepte înspre Europa. Eu urmăresc îndeaproape situația din, Firea, din Siria în calitate de conducător al delegației cu țările Mașrec. Este important ca toate statele membre să se sprijine reciproc așa cum se prevede în articolul 80 al Tratatului de Funcționare ale Uniunii Europene. Pentru că, dacă nu, vom impune poveri prea mari în unele state membre și aș dori să cer Comisiei Europene să ține cont de acest aspect în ceea ce privește politica de azil și să ia măsurile necesare în acest sens. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Care cuvântul doamna Giufrida? doamnă președinte am susținut această rezoluție pentru că este vorba despre un pas mărunt dar important pe viitor pentru a ține garda sus referitor la problema migrației și a și nu mai putem să ne permitem în mod ipocrit să spunem că e vorba de o urgență. Este o urgență care s-a transformat în obișnuință, deci clar vorbim de o contradicție ipocrită. De aceea v-aș ruga să nu pierdem începând chiar de mâine, să mai pierdem nicio ocazie ca în fiecare zi să cerem cu voce tare Uh, să se facă tot ceea ce mai trebuie de făcut, ce anume să se lămurească Triton, ce se întâmplă cu Triton, să vedem ce viitor va avea acesta, deoarece eroismul de care dau dovadă Italia și italienii și sprijinul lor prin mare nostru să nu fie în zadar. De asemenea, împărțirea responsabilităților trebuie să fie una echitabilă, iar Frontex trebuie să aibă și ea un sediu, un punct de lucru undeva în Italia, în Sicilia de pilă, sau măcar într-o zonă mediteraneană care este în avamposturile fluxurilor migratorii. Este esențial să găsim noi canale legale de migrație ce se foarte important să verificăm această posibilitate ca statutul de migrant să fie oferit deja din țara de origine ca să evităm orice fel de astfel de tragedii. Mulțumesc, urmează la cuvânt domnul Sebastia. Gracias, señora presidenta. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am votat pentru această rezoluție pentru că vedem prin ce drame trec imigranții care uh, vin în Europa traversând Marea Mediterană. Eu vin din zona orașului Valencia și în uh, Andaluzia, în clavele Ceuta și așa mai departe, se, se manifestă asemenea catastrofe umanitare. Cred că politica noastră privind uh, fluxurile migratorii ar trebui să țină seama mai mult de aceste drame, să încercăm să consolidăm mai mult țările de origine acestor imigranți. Se testează solidaritatea uh, Uniunii Europene, Uniunea Europeană care ar trebui să îmbunătățească, să îmbunătățească viața celor uh, care vin spre Europa în țările de origine. Vă mulțumesc, care cuvântul doamna Arnatu. Domnule președinte, dragi colegi, ca și ceilalți colegi din Frontul Național, am votat împotriva acestei rezoluții care nu abordează problema fundamentală a imigrației în masă care se abate asupra țărilor europene. Uniunea Europeană este ea capabilă să controleze cele mii de frontiere de coastă și cele 9.500 de front kilometri de frontieră externă cu Uniunea Europeană și este competentă ca să o facă? Răspunsul este evident nu de la intrarea în vigoare a acordurilor Schengen, Uniunea Europeană a eșuat pe tot ceea ce a întreprins în a controla frontierele externe. Hoarde de imigranți eh, clandestini eh, năvălesc pe la frontiera de sud și după aceea se răspândesc în toate celelalte state membre, mai ales Franța. În fiecare săptămână mii de clandestini trec frontiera eh, franco-italiană lângă Nisa, acolo unde a fost aleasă. Este timpul să tragem concluziile acestui eșec și să suspendăm imediat acordurile Schengen ca să dăm statelor înapoi controlul frontierelor. Uh, Următorul vorbitor, doamna Pakazal Urtundua. She's not here. Nu este aici. Uh, doamna Matera. She's not here either. Nu e aici. Let's try another one. Um, Madame Doamna Mlina. Vă mulțumesc, doamna președintă. Am fost de acord cu această rezoluție privind situația din Marea Mediterană și nevoia de a avea o abordare cuprinzătoare. O abordare cuprinzătoare este singura posibilitate de a răspunde acestei provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană față, în fața fluxurilor migratorii, care reprezintă o problemă structurală în Uniunea Europeană. Controlul granițelor externe și politica pentru azil au un impact uh, important asupra situației drepturilor omului de care trebuie să se bucure acești imigranți. Drept urmare, avem nevoie de o nouă strategie privind imigrația legală. Și în acest context, vă fac trimitere la propunerea uh, guvernului austriac de a împăr- împărți sarcina uh, primirea acestor azilanți. Mulțumesc, doamna Tomasic, nu este alături de noi. Doamna Chinici. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Deja e clar că pentru a combate această problemă a imigrației trebuie să intervenim în mod coordonat din multe puncte de vedere. Este nevoie să se prevină și să se combată în țările de origine principale cauze ale imigrației, și anume războaiele, sărăcia, persecuția, în egală măsură cât de curând va trebui să facem tot ce ne stă în putință pentru a salva viețile celor care sunt obligați să pornească niște călătorii foarte periculoase și în același timp devin victime ale exploatării organizațiilor infracționale. Trebuie de asemenea să identificăm canale alternative de a ajunge în Europa și de asemenea nevoie de un sistem eficient și integrat de primire și azil. Aceste măsuri și altele sunt menționate în rezoluția pe care am votat-o și chiar dacă aceasta nu poate fi considerată ca atare, nu poate fi considerată o soluție completă, reprezintă totuși un pas util înainte, poate chiar cel mai util pas pe care îl poate face acest Parlament, tocmai pentru a înlesni și pentru a se apropia de adoptarea de astfel de măsuri, identificând o serie de priorități de intervenție și cerând de asemenea statelor, comisiei, precum și structurilor interne să avanseze avanseze de-a lungul acestei căi și de aceea am votat pentru această rezoluție. Vă mulțumesc. The next speaker is Mr. Zdehovski. Urmează domnul Zdehovski. Děkuji, paní prezidentko. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să spun un lucru care mi se pare foarte important în legătură cu acest subiect. În octombrie 2013, Parlamentul a adoptat o rezoluție privind fluxurile migratoare în zona Mediteranei. La scurt timp după aceea, Consiliul a creat un grup de lucru pentru Mediterana și au urmat uh, câteva comunicări din partea Comisiei. Salut această rezoluție pentru că multe dintre aspectele sale reprezintă o abordare complexă, uh, o soluție complexă cu care toate statele membre pot fi de acord. Dorința mea pentru anul viitor este să căutăm o soluție asupra căreia noi, partidele democratice din Parlamentul European, putem cădea de acord. Dacă noi, democrații, nu discutăm despre imigrație, vom lăsa acest subiect populiștilor, naționaliștilor și sunt sigur că asta nu va ajuta. Mulțumesc și Crăciun fericit tuturor! Mulțumesc, domnule Zderhovski. Următorul vorbitor, doamna Moretti. Mulțumesc, doamnă președinte, distinși colegi. Doresc să-mi exprim mulțumirea pentru votul de astăzi. Absența unei politici integrate în domeniul migrației nu mai poate fi trecută cu vederea. În fiecare zi, din păcate, este din ce în ce mai evident acest lucru după fiecare nenorocire din mare, că e nevoie de o abordare globală pentru migrație, abordare în care toate statele membre să-și însușească în mod colectiv răspunderea pentru aceste nenorociri și în același timp să dea dovadă de solidaritate și de angajament. E nevoie de răspunsuri concrete, de soluții care să intervină mai ales la nivelul cauzelor și nu a efectelor. Soluții care să identifice noi canale de migrație legală și care să ducă la dezvoltarea unei strategii de cooperare cu țările terțe. Marea Mediterană, Marea noastră s-a transformat, s-a transformat într-un cimitir și într-o groapă comună plină de cadavre neidentificate, iar această situație are nevoie de soluții urgente și are nevoie de o sensibilizare din partea tuturor, din partea faptului că țările de frontieră nu mai sunt în stare ele singure să gestioneze această problemă. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum, dragi colegi, să mergem mai departe la raportul referitor, raportul domnului Mamikins. Primul dintre vorbitori este domnul Iurec. Dziękuję, panie przewodniczący. Vă mulțumesc, doamna președintă. Am decis să încheiem un acord de asociere cu Georgia și am uh, votat pentru acest lucru pentru că orice măsură care susține suveranitatea unui stat membru care a făcut parte din fosta Uniune Sovietică ar trebui sprijinit de către noi. Însă aș dori să protestez în fața faptului că impunem Georgiei ideologia homosexuală. Georgia și mii de locuitori ai, din Tbilisi au protestat împotriva acestui lucru. Criticarea Georgiei în ceea ce privește homofobia este un atac asupra unui stat membru care are propria uh, părere față de această temă. Și aș dori să lansez un apel să nu acceptăm uh, cultura extremiștilor și a socialiștilor, ci ar trebui să votăm așa cum ar fi votat părinții fondatori ai Uniunii Europene. Vă mulțumesc, care cuvântul domnul Pospișin. Eh, mulțumesc, domnule, doamna președinte. În calitate de uh, membru ceh, eh, provenind dintr-o țară care a avut o experiență tragică cu Uniunea Sovietică. Salut faptul că astăzi am adoptat și am susținut acordul de asociere cu Georgia, și astfel am deschis calea pentru că această fostă membra a Uniunii Sovietice și o țară fostă în sfera de influență a Rusiei uh, dorește să se transforme într-un stat democratic și uh, consider că această rezoluție este foarte importantă. Este imperativ ca politicile Uniunii Europene să susțină acest fost satelit, acești toți foști sateliți comuniști și să le ajute, să ajute să devină țări cu stat de drept, democrație și prosperitate. Recent am susținut la fel Moldova, acum susținem Georgia și sper că acest acord va fi în beneficiul poporului georgian uh, în dezvoltarea economiei și a statului de drept în țara lor. Consider aceste lucruri extrem de necesare și sunt bucuros că politica noastră se orientează către dezvoltarea Europei de și a unor părți din Asia e important și sper că va continua. Mulțumesc. Thank you. Next speaker is Madam. Mulțumesc, doamna Ždanoca. Uh, Mrs. President, I voted against consent and resolution, which bears the spirit of division. Doamnă președinte, am votat împreună împotriva acestei rezoluții și nu am votat pentru o divizare a acestui spirit și mai ales în ceea ce privește zona din Caucaz. De asemenea, este un vot referitor la ambiții uh, în legătură cu cele trei state din sudul Caucazului. Este o propunere umilitoare, această propunere de a crea o o zonă, un acord cu Georgia este o problemă și la fel vizează și Armenia și Azerbaijanul și în aceeași direcție ne îndreptăm și cu aceste două țări. Osetia de Sud și Abhazia sunt menționate ca teritorii ocupate, iar Rusia este chemată să renunțe la această ocupație, în ciuda faptului că nu există niciun fel de anchetă UE care să arate că există ostilități și care nu spun că s-a început cu o mare um, acțiune din partea armatei georgiene. Acest acord de asociere nu este o amenințare la adresa intereselor economice, așa scrie în această declarație. De aceea, această afirmație că este un angajament față de partenerii orientali care vizează să răsânească prosperitatea și de care să aibă de câștigat toate țările din regiune este îndoielnică. Next speaker, Peter Yar. Are cuvântul acum Peter Yar. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am votat pentru acest acord pentru că, după cum s-a spus, asistăm la un moment istoric. Cum putem îmbunătăți lumea? O putem îmbunătăți prin schimburi comerciale, prin respect reciproc și prin relații reciproce respectuoase și prin crearea încrederii necesare. Mi se pare că această măsură contribuie la consolidarea încrederii în această regiune, ceea ce contribuie la îmbunătățirea în general a lumii și cred că aceste acorduri de asociere reprezintă o ocazie pentru Uniunea Europeană de, a, de a-și promova pro, uh, propriile valori în alte regiuni ale lumii și de a demonstra solidaritate cu regiunile respective. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Iar. Are cuvântul domnul Hainan. Thank you, madam. Mulțumesc, uh, doamnă vicepreședinte. N-ar trebui să permitem uh, caracterul, caracterul imediat al crizei din Ucraina să ne orbească în legătură cu revanșismul lui Putin. O iată o situație în care Rusia continuă să ocupe părți dintr-o țară vecină suverană, dar nu e vorba doar de teritoriu, de anexare. E ceva mai important aici și dacă pot împrumuta o analogie rusească din secolul XIX, este un conflict pe care l-am văzut în toată Uniunea Sovietică între slavofil, slavofil și occidentalofil între cei care aleg democrația și cei care aleg principiul Führerului, cei care vor o societate democratică și cei care vor o societate autocratică. Este până la urmă despre statul de drept, este de a nu avea guverne care uh, stabilesc regulile cum au ele chef și când au ele chef fără nicio autoritate independentă. Sigur, depinde de poporul georgian și de poporul ucrainean să ia aceste decizii, dar dacă ei aleg să meargă în direcția uh, valorilor occidentale liberale, uh, avem o datorie să-i susținem și nu doar noi, Uniunea Europeană, ci întreaga comunitate euroatlantică. Forța armelor niciodată nu trebuie să fie permisă să uh, domine forța votului. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Wolf. Wolf. Speaker. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Încă o dată acest Parlament a votat pentru o moțiune care va duce la o abordare sporită aproape colonialistă a uniunii europene și în același timp îi sprijină pe imperialiștii din acest parlament. urmările acestui gest înainte de acest crăciun ar fi ridicole dacă n ar fi atât de triste și în circumscripția mea în nord vest există un oraș care se numește stockholm și acolo sunt mii și mii de oameni care cu ocazia acestui crăciun se vor face eforturi mari să se hrănească și să și facă în casă căldură vor, vor primi mâncare de la băncile de alimente. iar astăzi ați votat să luați bani banii de la Uniunea Europeană și să-i dați unor dictatori și unor birocrați din Georgia prin intermediul unui acord. Ați luat bani și alimente de la gura celor din circunscripția mea ca să o dați nesăturilor din Georgia. Și mă opun acestei moțiuni împreună cu partidul meu UKIP pentru că noi nu credem în imperialismul Uniunii Europene și nu considerăm că trebuie să luați bani de la săraci ca să dați bogaților și nu credem că poporul din Stockport ar trebui să aibă un Crăciun mai sărac Chirac, deoarece, deoarece bogații din Georgia își răsc un Crăciun mai îndestulat. Next speaker, Sean Kelly. Mulțumesc, urmează Sean Kelly. Eh, Vă mulțumesc. Am sprijinit cu bucurie această moțiune de rezoluție și am votat alături de grupul meu politic pentru ea. A fost un moment istoric să-l avem alături, să avem alături de noi pe președintele Georgiei și pe un fost președinte al uh, Georgiei, ma- majoritatea membrilor parlamentelor au votat pentru această rezoluție. Există și unii care nu sunt de acord, dar un sistem democratic funcționează pe baza majorităților și este dreptul Georgiei de a privi înspre vest și de a se uh, îndepărta de est și acest uh, mesaj al Parlamentului European se referă la voința noastră de a ne asigura că toți oamenii sunt liberi și că toate guvernele pot decide în mod liber și că este, că acestea sunt eforturi care vor fi sprijinite de Uniunea Europeană. Este o zi bună atât pentru Georgia cât și pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kelly. Trecem acum la un alt raport. recomandarea lui Andrei Mamikins privind acordul de asociere cu Georgia. Primul vorbitor este domnul Pospișin. Pani prezidentko, já jsem svůj postoj Mulțumesc, doamnă președinte. Deja mi-am exprimat opinia la intervenția anterioară, deci vreau să mai spun un singur lucru. Este bine că acest acord de asociere nu conține doar chestiuni economice, și nu se referă doar la lucruri cum ar fi uh, schimburile vamale, comerțul liber, ci se concentrează și pe construcția statului de drept în Georgia, întărind zone cum ar fi uh, licitațiile publice, etc. Am fost ministru al justiției în Republica Cehă și știu că asocierea cu Uniunea Europeană nu e doar o chestiune de economie, ci și uh, depinde ci și de alte uh, subiecte, cum ar fi, printre altele, dezvoltarea societății democratice și statul de drept. Acordul abord, acest, abordează aceste chestiuni și susțin. Mulțumesc. Ultimul vorbitor, domnul Caborn. am votat împotriva acestui acord de asociere cu georgia. uniunea europeană are o atitudine imperialistă, la fel cum a făcut și Uniunea Sovietică atunci când a provocat criza din Ucraina. Nu sunt deloc mulți și nemulțumită de acest lucru. Uniunea Europeană se amestecă acum în Georgia cu acest acord de asociere. Georgia în 2008 era în război cu Rusia, nu mai departe de 2008, iar Regatul Unit consideră că Uniunea Europeană încă o dată stârnește flacăra războiului și conflictului și, indiferent de preț și ca urmare, iată, rubla, ce se întâmplă și Rusia și conducerii se află într-o situație foarte fragilă. Și de aceea este cât se poate de neînțelept să-l provocăm pe domnul Putin, care, în ciuda problemelor sale de natură economice, are mai mare viziune decât are Uniunea Europeană, care până la urmă, de fapt, are niciun fel de viziune doamna baronesă ashton o amatoare periculoasă fostă ministră de externe sau mă rog a uniunii europene a făcut să plutească umbra războiului deasupra europei și acest lucru s a întâmplat înainte de prăbușirea rublei nu ne dorim să se repete anul o mie nouă sute paisprezece în două mii paisprezece din cauza unor tendințe imperialiste ale uniunii europene pentru că vorbim de o mișcare cu prostească să te apuci să provoci ursul rusesc. colegi procesul verbal al acestei ședințe vor fi transmise spre aprobarea parlamentului la următoarea uh,